Doamna Maria Isabel Serienas Garcia și-a prezentat misia din calitatea de eurodeputat începând în 5 mai 2009, conform articolului 4